So, ladies, uh, Doamnelor și domnilor, wait for two, for... Mă așteptăm două minute. Iată, după pauza de prânz, mi se pare că totuși n-au ajuns prea mulți membri în sală. Cu toate acestea, urez bun venit două grupuri de vizitatori la Comisia INTA. Mai întâi avem o delegație din uh, Iordania, din Parlamentul Iordanian, condusă de domnul Suleiman Al-Saben, vicepreședintele Parlamentului. Bun venit și toate cele bune! And secondly... Și, în al doilea rând, avem uh, niște tineri din Bonn care au venit să observe activitatea noastră parlamentară. Bun venit și vouă! So, one minute, ten past we start. Încă două minute și începe. Good. Bine. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, oficial deschidem această reuniune de după amează. Primul punct de pe ordinea de zi este punctul 15. Împreună cu președinția în exercițiu, Letona, vom uh, discuta despre ultima jumătate de ani cu succesele înregistrate, cu obiectivele atinse în ceea ce privește politica comercială. Mă bucură faptul că doamna secretar de stat pentru afaceri europene din Ministerul de Afaceri Externe al Letoniei este alături de noi. Bun venit! În ultima jumătate de an am uh, avut foarte multe subiecte pe ordinea de zi. Vă aduc aminte de normele de import, de sprijinul financiar pentru Ucraina, de progresul unor uh, negocieri pe acorduri comerciale TTIP, acordul cu Japonia, situația de la OMC cu facilitatea comercială, instrumentul de protecție comercială, și comerțul de bunuri care pot fi utilizate în tortură și pedeapsa capitală. Am progresat și cu acordul TTIP. Mandatul TISA a fost publicat Ne doare puțin faptul că nu a fost semnată Convenția pentru Transparență în ceea ce privește legăturile dintre investiții și stat la Convenția ONU. E vorba de instrumentul ISDS. Așa că aceste lucruri au rămas deschise. Iată, mai multe dosare care au fost în lucru și am acum onoarea să vă dau cuvântul. Mulțumesc, mă bucură faptul să mă aflu din nou aici, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, e o plăcere pentru mine să fiu astăzi la Comisia INTA pentru a discuta chestiuni comerciale. Pentru noi, aceste șase luni de primă președinție a Letoniei la Consiliul Uniunii Europene a fost o experiență extraordinară. Din ianuarie când am fost în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta obiectivele președinției letone, am reușit să ne axăm pe ideea de a face Europa să fie mai competitivă, mai digitală și mai angajată, mai implicată. Asta pentru a obține beneficii concrete pentru cetățenii noștri. Cu satisfacție vă pot spune că președinția letonă a oferit rezultate bune. Avem un acord pe dosare importante, cum ar fi Fondul European de Investiții Strategice. Garanția pentru tineret și acțiuni contra evaziunii fiscale. Avem uh, pachete, mm, precum pachetul feroviar, pachetul telecom și dincolo de toate acestea, am reușit să cooperăm la nivelul celor trei instituții. Și am subliniat că o Europa competitivă ar trebui să fie bazată pe acorduri ambițioase comerciale și că ar trebui ca procesul semnării acordurilor să fie unul transparent pentru cetățeni. În timpul președinției letone am obținut progres pe cele mai comprehensive um, negocieri comerciale din istorie și am atins un nivel fără precedent de transparență ajungem la finele președinției letone acum și aș vrea să subliniez ce am obținut în politica externă comercială a Uniunii Europene. Dar, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru atitudinea constructivă și constantă de care ați dat dovadă dumneavoastră cei de la INTA în, această, în aceste șase luni. Participarea dumneavoastră a fost una esențială pentru că ne-ați ajutat să ne menținem obiectivele la un nivel înalt am avut negocieri bilaterale și multilaterale comerciale și ne-ați însoțit în toate acestea, precum și în activitatea legislativă de la Consiliu. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, criza economică ne-a arătat că niciodată comerțul nu a fost mai important pentru economia Uniunii Europene ca acum. Reînnoirea strategiilor de investiție și comercială a fost discutată pentru prima dată la nivel ministerial în noul ciclu instituțional. Obiectivul nostru este acela de a spori competitivitatea Uniunii Europene, semnând acorduri de investiție și acorduri comerciale, maximizând astfel potențialul economic al acordurilor comerciale, finalizate deja. Cu toții suntem de acord că comerțul și investițiile sunt instrumente puternice pentru crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economice. 31 de milioane de locuri de muncă, adică 14% din totalul angajării, depind de ceea ce vindem noi în restul lumii. Această cifră a crescut cu două treimi din 95 încoace. Sau ex, exporturile europene au crescut și, în medie, fiecare un miliard în plus la export sprijină 14.000 de locuri de muncă în plus în Uniunea Europeană. Permiteți-mi așadar să revin la chestiunile comerciale multilaterale care dictează puțin cum se mișcă mediul economic global. Președinția noastră a sprijinit un sistem multilateral comercial bazat pe creștere, care să încurajeze progresul la nivelul negocierilor multilaterale din uh, cadrul OMC. Am dat o vadă de eforturi considerabile în ceea ce privește perfecționarea agendei de la Doha și implementarea deciziilor de la Bali, incluzând ratificarea acordului pentru facilitatea comercială și ajungând la un program post-Bali în domeniul global. Consiliul a invitat Parlamentul European să-și exprime avizul conform în ceea ce privește acordul pentru facilitatea comercială. Primele uh, măsuri sunt acelea de a simplifica normele vamale. Trebuie să existe predictibilitate și trasabilitate. Iar în ceea ce privește fa facilitarea comerțului de la OCDE, o implementare comprehensivă a tuturor măsurilor din acordul pentru facilitarea comerțului ar reduce costurile totale comerciale cu 10% în țările dezvoltate și cu 13 până la 15,5% în țările în curs de dezvoltare. Beneficiile prevăzute sunt substanțiale sperăm ca procedurile interne de ratificare ale acestui acord să fie încheiate înainte de conferința ministerială de la Nairobi organizată în cadrul OMC. Este o decizie importantă care nu doar va contribui la un mai bun, o mai bună organizare a fluxului de bunuri la nivel transfrontalier, ci va facilita progresul negocierilor de la Doha. Consiliul de la Riga și-a adus și el contribuția s-au pus bazele unui dialog constructiv în procesul post-Bali. Ministrii au exprimat un sprijin exhaustiv pentru continuarea rundei de la Doha. s a manifestat și în favoarea eforturilor domnului Acevedo de la OMC pentru ca împreună să finalizăm runda de la Doha la 10-a conferință ministerială de la Nairobi. A avut loc și un uh, Consiliu Comercial pe 7 mai, unde a fost confirmat sprijinul pentru programul de lucru post-Bali. Am subliniat rolul activ al Uniunii Europene în găsirea unor soluții, obiectivul fiind acela de a avea o abordare holistică. Un alt proces important care se referă la co consolidarea sistemului comercial multilateral se referă la aderarea OMC la negocieri. în finalitate, dosarul Kazakhstanului, iar uh, la final se va ajunge și la luarea în considerare a aderării. Am sprijinit concluziile acordului cu privire la Um, acordul TISA și am uh, pus bazele și unui acord cu privire la TIC, tehnologia informației. Permiteți-mi să subliniez importanța acordurilor bilaterale, dând exemplul Coreei de Sud. E al treilea an de la semnarea și ratificarea ALS exportul de vehicule motorizate către Corea de Sud a crescut cu 19%. Investițiile Coreei de Sud în Uniunea Europeană au crescut și ele substanțial, de la 13 miliarde în 2010 până la 18 miliarde în anul 2012. Mă refer acum și la una dintre cele mai importante priorități de investiție din timpul uh, Președinției tone. acordul transatlantic, TTIP. Ne bucură faptul că în timpul președinției noastre aceste negocieri s-au bucurat de un nou avânt. Transparența și angajarea, implicarea publicului și a părților interesate au fost niște puncte forte. Și s-a făcut un progres constant în timpul ultimelor două runde de negociere. Progres la nivel tehnic pe cei trei piloni, acces de piață, cooperare pe reglementare și norme în vigoare. E important să continuăm munca în această direcție pentru a obține ceea ce ne dorim și pentru IMM-uri. De exemplu, în Letonia, IMM-urile oferă mai bine de 50% din totalul valorilor exportate către SUA. Și totuși, Multe IMM-uri europene se confruntă cu provocări când vine vorba de uh, exportarea către piețele americane. Aceste lucruri ar putea fi rezolvate prin TTIP. Vom obține rezultate însemnate cu TTIP dacă instituțiile europene vor coopera unele cu altele, având o viziune comună în ceea ce privește cel mai bune interese ale Uniunii Europene. Cel mai bine ar fi să nu transmitem semnale, semnale amestecate omologilor noștri. Asta referitor la ceea ce își dorește Uniunea Europeană să obțină în urma acestor negocieri. Considerăm că pot fi găsite soluții de bun simț care să rezolve anumite probleme importante. Preștinția letonă e convinsă că există o valoare adăugată a reformării ISDS în TTIP. S-au făcut deja multe în timpul președinției noastre pentru a reforma acest mecanism de protecție a investițiilor, ISDS. Există un document al Consiliului cu privire la reforma ISDS prezentat uh, Comisiei uh, INTA de către doamna Malmström în luna mai și acesta reprezintă o bază puternică care ar putea fi acceptabilă pentru toate părțile interesate. Normele acestea nu trebuie să restricționeze drepturile cetățenilor europeni și ale statelor membre de a face reglementări în interes public pe chestiuni ce țin de sănătate, siguranță, protecția consumatorilor, mediu înconjurător, protecția datelor și alte câteva elemente. Există o convergență. Trebuie ca reglementarea să fie reflectată ca atare la nivelul acordului. În timpul preștinției noastre am spus mereu că TTIP va aduce beneficii economice și va trebui să promoveze valorile noastre comune. Comunicarea cu publicul s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, îngrijorările și unor ostilitatea opiniei publice sunt lucruri care trebuie întâmpinate prin dialog deschis și informație. Statele membre ale Uniunii Europene și toate instituțiile europene au un rol de jucat aici stimați eurodeputați, permiteți-mi să mă refer în câteva cuvinte și la alte negocieri comerciale importante. După cum știm, am progresat și în negocierile cu Vietnam și cu Japonia. Summitul UE-Japonia la finele lui mai din Tokyo ne-a oferit un avânt important pentru a accelera negocierile și pentru a depune toate eforturile în așa fel încât să obținem un acord ambițios, mai ales în ceea ce privește accesarea pieței și achizițiile publice. Negocierile ALS cu Vietnam au intrat și ele într-o etapă ultimă, foarte intensivă, negocierile acestea putând fi încheiate într-un viitor foarte apropiat. E important așadar să dezvoltăm pe mai departe relațiile comerciale cu Asia de Sud-Est. Așa cum a spus și doamna comisar Malmström, în timpul summitului ASEAN, există un mare potențial de a aprofunda relațiile de cooperare de ambele părți. Vine și summitul UE-China. Acesta reprezintă o oportunitate pentru reluarea și revizuirea negocierilor acordului comprehensiv pe investiții dintre UE și China. Să îmbunătățim condițiile de transparență, să îmbunătățim cadrul de reglementare, accesul uh, la piață. Sunt câteva provocări cu care se confruntă companiile europene pe piața, pe piața Chinei. E bine, cel mai important ar fi să încheiem acordul pentru investiții, pentru a rezolva aceste probleme. Dragi colegi, înainte de a ajunge la finele intervenției mele, mă eh, voi referi la una dintre principalele priorități ale președinției letone, îmbunătățirea relațiilor economice și de cooperare cu partenerii noștri estici. Președinția letonă, în strânsă cooperare cu Comisia, a organizat prima reuniune ministerială pe comerț cu partenerul, parteneriatul estic. Ne-am întâlnit cu omologii noștri din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Astfel, am evaluat oportunitățile și provocările pentru dimensiunea comercială. avem uh, acele acorduri comprehensive și aprofundate. Și în cazul Moldovei, am putut constata că în anul 2014 exportul către Moldova crescuse cu 3%, iar importul din Moldova crescuse și el cu 20%. E nevoie de un program comprehensiv de reformă în Moldova, uh, de exemplu, pentru ca țări precum Moldova sau Georgia să se poată apropia de Uniunea Europeană reforma în aceste state e foarte importantă, iar țările trebuie să se poată bucura de beneficii tangibile de pe urma relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. Deci sunt necesare reforme, de exemplu reforme în Ucraina. Există un memorandum de înțelegere atașat uh, noului program de asistență microfinanciară care va sprijini reforma în Ucraina o reformă amplă pe mai multe domenii. Summitul UE cu Ucraina va confirma faptul că aplicarea acestui acord comprehensiv va începe pe 1 ianuarie 2016. Parteneriatul, uh, summitul ministerial și summitul estic subliniază ambele importanța relațiilor în Est. Trebuie să ne asigurăm că există creștere și ocupare în aceste state. E nevoie de relații puternice și diferențiate cu fiecare dintre partenerii noștri estici. Nu în ultimul rând, aș vrea să menționez foarte pe scurt dosarele legislative. Mă voi referi la buna cooperare dintre instituțiile europene, care a dus la o adoptare rapidă în ceea ce privește măsurile de supraveghere și salvgardare pentru importul de produse textile din țări care nu sunt parte a OMC. Au făcute două propuneri, iar noi le-am uh, preluat de la partenerul uh, uh, trioului prezidențial de la Italia și am discutat despre acestea la Consiliu. Mai întâi e vorba de acele elemente care prevăd uh, crearea unei uniuni în ceea ce privește certificarea minereurilor din zone de conflict. Avem un grup expert la comisie cu care ne-am consultat și am vrea să mulțumim și Parlamentului pentru activitate și pentru amendamentele votate. Parlamentul și Consiliul vor trebui să continue în acest spirit, pentru că dosarul este unul important. Și, în al doilea rând, în timpul președinției noastre, am discutat intensiv la Consiliu cu privire la reglementarea care interzice comerțul de bunuri care ar putea fi utilizate în pedeapsa capitală și în uh, torturarea persoanelor. Așteptăm cu nerăbdare opinia și avizul Parlamentului pe această propunere. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, activitatea noastră pe prioritățile comune comerciale va continua și după încheierea mandatului nostru. Așteptăm cu nerăbdare o cooperare orientată pe rezultate cu Parlamentul și cu Comisia INTA cu precădere. Asta pentru a ne putea îmbunătăți și continua activitatea noastră la o scală globală. Președinția letonă urează mult succes colegilor din Luxemburg care vor continua lucrările. Vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să cârmuim acest semestru ambițios și vă mulțumesc pentru atenția acordată acum. Doamnă secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult pentru această alocuțiune. Your work. Ați prezentat uh, munca dumneavoastră în ultima perioadă. Voi da acum cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice. Domnul Caspari, PPE. Peit. Doamna secretar de stat, uh, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Doresc să vă adresez doar două întrebări scurte după aceste șase luni de președinție letonă. Ați subliniat multe chestiuni, uh, v-ați referit la acțiuni încununate de succes. Ați vorbit despre parteneriatul estic, despre, despre zona vecinii de la Est și despre Ucraina. Aș vrea să vă întreb dacă considerați că poziția Consiliului este la fel de stabilă ca a Parlamentului, că Consiliul va insista asupra implementării acestui acord de la 1 uh, ianuarie uh, anul viitor, fără concesii, sau credeți că vor fi uh, probleme? Și în al doilea rând, nu v-ați referit la două chestiuni. Nu ați vorbit despre legislația referitoare la accesul pe piață și despre reformele ce trebuie făcute. Aș vrea să știu dacă aceste reforme referitoare la instrumentele de cooperare și investiție și celălalt subiect vor fi lăsate pentru următoarea președinție sau dacă um, doriți să le rezolvați dumneavoastră și care va fi poziția Consiliului în ceea ce privește uh, minerurile din zonele de conflict. Din partea socialiștilor uh, voi adresa eu o întrebare. Domnul secretar de stat, patru chestiuni. Prima, referitor la întrebarea domnului Caspari în legătură cu Ucraina. Comisia ne-a informat că Federația Rusă a prezentat pe 3 iunie o nouă propunere de acord Din câte înțeleg, există în această propunere a rușilor mai multe elemente care se suprapun cu ale noastre și, și anumite elemente care sunt contradictorii. Ce ați avea de spus în legătură cu acest lucru? În al doilea rând, v-ați referit la tratatul de investiții cu China. Aceste uh, lucruri sunt legate de un anumit statut uh, al Chinei din punctul de vedere al economiei de piață. Cum vedeți dumneavoastră situația din prisma instituțiilor uh, chineze de asemenea? În al treilea rând, statisticile comerciale externe lipsesc. S-a discutat ceva cu președinția italiană, însă până acum nu s-au luat măsuri concrete în acest sens. În al patrulea rând, există probleme legate de transparență. Tratat, mandatul pentru T-tip uh, a fost publicat, însă cel pentru TISA încă nu. Acestea ar fi chestiuni despre care aș dori să vă pronunțați. Domnul Saraliu acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar de stat. Uh, pentru descrierea sarcinii dificile care va reveni pe președinția letonă. Într-adevăr, ați, um, v-ați confruntat cu o situație destul de complexă și dificilă și aveți dreptate când spuneți că perioada a fost marcată de foarte multe negocieri și de multe tratate comerciale în curs de semnare. La nivel global, la nivel multilateral, situația este oarecum uh, stagnează și uh, se pare că există un fel de cursă neoficială pentru a se decide cine va încheia cele mai multe tratate bilaterale. Aceasta este o sarcină extrem de dificilă și fiecare președinție trebuie să-i facă față. Vă pot confirma că președinția dumneavoastră a făcut față cu succes provocărilor. Salut comentariile dumneavoastră referitoare la TTIP. După cum știți, problema aceasta nu a fost uh, ușoară nici în comisia noastră și ne așteptăm că în curând să mai aibă loc uh, discuții pe această temă. Încă o observație sau o întrebare. Ați menționat de mai multe ori transparența. Aș vrea să vă întreb dacă s-a făcut uh, sau se va face progres în ceea ce privește tratatul uncitral. Din câte înțeleg el acum este blocat, nu s-au mai făcut uh, progrese în ultima vreme. Atât uh, din partea mea. Mulțumesc, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnului secretar de stat pentru uh, prezentarea programului președinției letone pe care ați încercat să îl promovați uh, pe durata mandatului dumneavoastră. Este clar pentru noi toți că doar o președinție, o președinție singură nu poate rezolva toate problemele, toate obiectivele pe care și le propune. Întotdeauna problemele esențiale rămân pe masă și uh, implică efortul mai multor președinții. Aș vrea să vă întreb ce ar putea uh, face președinția rezonă pentru a face progrese în fiecare dintre aceste puncte. Ați vorbit despre CETA, despre uh, disputele de investiții uh, și disputele între investitori și stat și soluționarea lor. Uh, la tribunalele internaționale. Ce înseamnă acest lucru uh, în privința acordului CETA? Știm că la Consiliu statele membre au uh, poziții diferite în ceea ce privește acordul CETA. Așa cum s-a întâmplat cu clauza IEZES și în cazul TTIP. V-ați referit și la o adevărată provocare pe care reprezintă relația cu uh, statele de la Est în legătură cu summitul de la Riga, președintele a vorbit deja despre propunerea Federației Ruse Știu că statele membre au poziții uh, diferite în ceea ce privește viitorul. relației uh, cu uh, Federația Rusă, dacă se dorește în același timp consolidarea relațiilor cu partenerii noștri de la Est. Cum vă așteptați uh, să se deruleze discuțiile comerciale și discuțiile și relațiile cu Federația Rusă? Aveți în vedere vreo uh, soluție pentru a depăși uh, acest sistem, pentru a face față acestui sistem? Uh, se pot face uh, pași concreți pentru a depăși blocajul uh, actual? Poate pentru Ucraina nu uh, se poate spune acum, dar cel puțin în cazul Moldovei, Georgiei, Azerbaijanului și Armeniei se poate debloca oricum situația. a sorbit și despre summitul de la CELAC. Um, se dore, ne vreau să mai multe despre ce se dorește a se face în legătură cu integrarea statelor din America Latină. Mulțumesc. Voi uh, adăuga și eu câteva întrebări la cele care au fost deja, au fost deja adresate. În ceea ce privește CETA, Aș vrea să știu dacă din punctul dumneavoastră de vedere acordul este finalizat sau dacă veți mai face modificări, chiar dacă ele sunt natură juridică și mici. Ceea ce vește ISDS, ne-ați uh, spus situația în Consiliu în privința propunerii Malmström. Am avut uh, o propunere și din partea domnului Gabriel care e situația în Consiliu în legătură cu această propunere? În ceea ce privește mineralele din zonele de conflict, aș vrea să știu dacă doriți să începeți deja, să demarați deja uh, discuțiile tripartite, dacă credeți că este fezabil acest lucru pe președinția dumneavoastră. Și, uh, în final, doresc să subliniez importanța transparente, transparenței mandatului poate ar fi bine să ne transmiteți um, și nouă mandatele pe care le aveți pentru acordurile comerciale, pentru negocierea acordurilor comerciale. Am vrea să știu ci, dacă ați propus um, publicarea lor și dacă se opune cineva. Mulțumesc, nu mai există solicitări de luare a cuvântului, așa că îi voi da cuvântul domnei secretar de stat. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și comentarii și pentru că mi-ați transmis punctele dumneavoastră de vedere și v-ați exprimat preocupările legate de principalele dosare. Mă bucur că am ocazia de a vă răspunde la întrebări și de a vă da mai multe detalii despre realizările noastre. În ceea ce privește chestiunile care depășesc mandatul nostru în Consiliu, perioada președinției letone, noi facem eforturi mari pentru a face progrese. Multe chestiuni se predau președinției viitoare. Noi uh, am încercat să facem progrese și să le traducem în uh, beneficii economice tangibile. Majoritatea întrebărilor s-au referit la TTIP și voi începe prin a răspunde la acestea. tip nu reprezintă doar o, un contract comercial cu, potențialul, cu potențial de creștere economică. El uh, va consolida parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite, ceea ce a fost și uh, dorința președinției letone, care din această prismă a privit negocierile. Desigur, uh, trebuie să există beneficii economice și uh, contractul să fie bun și ambițios. Alături de partenerul, dumneavoastră, dumne, dumne, partenerul nostru trebuie să încercăm să rezolvăm problemele de pe masa de negocieri. În privința soluționării disputelor între investitor și stat, considerăm că documentul prezentat de comisarul Malmström reprezintă o bază foarte bună pentru eforturile viitoare pentru că abordează principalele preocupări legate de sistemul ISDS. În acest context m-ați întrebat și uh, cum rămâne cu acordul CETA. Se discută acest acord care a fost deja încheiat. Singurul uh, mod în care pot fi uh, abordate probleme limitate și specifice vor fi doar în procesul uh, unei împrospătări juridice. Acest lucru uh, se poate face atât timp cât și partea canadiană este de acord. Considerăm că acest acord este într-adevăr încheiat și convenit. În ceea ce privește transparența, ea este într-adevăr, cea mai uh, importantă prioritate a noastră, așa am tratat-o în ultimele șase luni. Eu cred că s-au făcut progrese foarte importante în privința transparenței. Propunerile de negociere ale Uniunii Europene sunt disponibile deja pe internet alături de alte informații, informații legate de negocieri. Mai mulți uh, deputați europeni au spus că au putut uh, accesa fără probleme toate documentele care i-au interesat. Transparența este un criteriu crucial pentru a face progrese și președinția letonă a acordat întotdeauna importanță deosebită implicării societății civile, partenerilor sociali și celorlalți um, parteneri pentru că este important ca părțile interesate și cetățenii să poată avea acces la informații, astfel încât discuțiile care se lansează să fie informate și ca prioritățile Uniunii Europene să fie cât se poate declara pentru toate părțile implicate. Personal, sunt convinsă că transparența poate fi un principiu general foarte util pe care să-l avem, pentru că implicarea cetățenilor, implicarea ONG-urilor și a partenerilor sociali nu poate decât să ne consolideze soluția și să ne ajute să găsim cele mai bune soluții și cele mai bune, să închem cele mai bune acorduri cu alte state. Sperăm ca pe viitor să înregistrăm rezultate încă și mai bune, să avem succes în uh, încercările noastre de a deveni cât mai transparenți. tip a avut până acum rezultate bune în acest sens. Alte întrebări s-au referit la acordul cu Ucraina și uh, la parteneriatul estic când vorbim despre Ucraina, nu avem niciun motiv să credem că se va schimba poziția Consiliului. Consiliul este de părere că acordul de liber schimb cu Ucraina va fi aplicat, va fi pus, va intra în vigoare de la începutul lui ianuarie, la summitul de la Riga. Nu numai că toată lumea a susținut uh, ca că lucrurile trebuie să se întâmple așa, dar uh, au și spus că și-o doresc și că trebuie să se întâmple așa. E vorba de negocieri cu un stat independent, Ucraina. O terță parte poate fi implicată la discuții pentru a primi explicații, dar nu au alte drepturi dincolo de acest lucru. discuțiile, monolog, dialogul tripartit UE, Ucraina, Rusia, se pot purta, dar niciun fel de parte terță nu poate să impună condiții partenerilor uh, comerciali ai Uniunii Europene. Așa cum spune și doamna Malmström, acest lucru este foarte important. M-ați întrebat despre parteneriatul estic și comerțul cu statele noastre partenere de la est. Există un potențial uh, extraordinar de a strânge relațiile cu Georgia și Moldova și așa mai departe. Ne putem ajuta unii pe alții în condițiile în care uh, se deteriorează condițiile, relații noastre cu Rusia. Este foarte clar ce este de făcut pe viitor. Trebuie să continuăm să implementăm uh, acordurile de liber schimb și trebuie să nu pierdem uh, din vedere beneficiile pe care ni le pot aduce acordurile comerciale încheiate cu Moldova și cu alte state din parteneriatul estic. Trecând acum la Asia și în special la China, domnul Lange mi-a adresat o întrebare. Eu sunt într totul de acord că trebuie să facem mai multe pentru a ne susține relația cu China, care a devenit acum uh, o parte integrantă a strategiilor de creștere a multor companii europene. Trebuie să facem un acord de investiții comprehensiv, complet, care să extindă relațiile noastre comerciale cu China. Deși uh, modelul economic chinez uh, pune anumite probleme, ridică niște pro provocări. În privința statutului de economie de piață al uh, Chinei, uh, se pot începe negocierile la Consiliu, discuțiile la Consiliu pe baza propunerii comisiei. Odată ce vor începe discuțiile, trebuie să înțelegem foarte bine care sunt implicațiile juridice ale uh, protocolului de aderare al Chinei la liberul schimb. Domnul Lange m-a întrebat și în legătură cu uh, acordurile de liber schimb uh, bilaterale. Consiliul va continua să analizeze aceste chestiuni uh, de la caz la caz. Parlamentul poate obține accesul și la informații clasificate, inclusiv indicațiile de negociere, dar, în general, transparența există. Următorul dosar legislativ este referitor la uh, mineralele din zone de conflict. Uh, Consiliul s-a ocupat intens de acest dosar care a apărut pe durata președinției letone. Natura dosarului a fost discutată în uh, Consiliu, care așa a acordat susținerea. Pe durata președinției noastre s-a decis și abordarea generală în legătură cu alte chestiuni Am decis să reciclăm regulamentul privitor la metale, să stabilim și uh, măsurile de uh, tranziție și uh, momentul în care ele devin caduce și statutul aurului înainte de uh, rafinare, dacă el este sau nu considerat un mineral. Acestea sunt discuțiile care se poartă la Consiliu. Când vorbim despre instrumentele internaționale de achiziții, s-a pus și această întrebare. Comisia a notat uh, în uh, programul său de lucru că propunerea va fi modificată anul acesta pentru a simplifica procedurile, pentru a reduce termenele Um, anchetelor și pentru a reduce numărul actorilor în punerea de aplicare. Deci, după ce se vor primi amendamentele, discuțiile din Consiliu uh, vor putea fi finalizate. Când vorbim despre instrumentele de apărare comercială, modernizarea lor trebuie să fie echilibrată și în interesul tuturor uh, actorilor europeni și suntem convinși că continuarea discuțiilor uh, în legătură cu um, uh, modernizarea acestor instrumente în Consiliu este posibilă și Comisia va propune schimbări pentru a rezolva divergențele actuale de opinie între statele membre. Și nu e un secret că există <laughs> astfel de divergențe. În încheiere, voi menționa pe scurt Convenția ONU privind uh, dreptul uh, comercial internațional. Am avut discuții uh, numeroase pe marginea acestui dosar, dar e nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la o decizie comună. Deci, convenția încă rămâne propusă um, pentru a fi semnată. Um, Uniunea poate să devină semnatară oricând. Dorim o, o decizie comună și um, de aceea Letonia încă nu a luat în considerare posibilitatea de a semna um, cu titlu individual convenția. Mă voi opri poate aici. În legătură cu America Latina știm că a avut loc uh, o reuniune a Consiliului, s-a discutat, bineînțeles, despre comerț acolo. Um, și sau se vor face progrese. Știm că suntem doar la început. pentru că comerțul este una dintre cele mai folosite posibilități de a ne dezvolta economiile pentru bunăstarea cetățenilor noștri. Deci, stimați uh, membri ai uh, Comisiei uh, pentru Comerț Exterior. Doresc să mulțumesc încă o dată pentru dialogul cu dumneavoastră în aceste șase luni ale președinției letone. Realizările noastre nu ar fi putut fi posibile fără cooperarea eficientă între Consiliu și Parlament și sunt sigură că această cooperare foarte strânsă va continua și Consiliul va continua să colaboreze cu Parlamentul în toate dosarele menționate și altele care vor fi deschise în viitor. Deci vă mulțumesc încă o dată. Um, Consiliul va, este doritor în continuare să aibă un dialog strâns cu Comisia INTA. Mulțumesc! Stimate doamnă secretar de stat și eu aș dori să vă mulțumesc pentru uh, buna cooperare. A fost întotdeauna posibil să discutăm cu dumneavoastră pentru a găsi împreună soluții. Deci, um, colaborarea a mers bine, vă urez numai bine în activitatea dumneavoastră. Și uh, păstrăm, bineînțeles, contactul. Gut, liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, trecem mai departe. Avem punctul 16 de pe ordinea de zi, care înseamnă un prim schimb de idei despre bugetul din anul următor, 2016. Pe 27 mai, Comisia a prezentat propunerea pentru bugetul din 2016. E foarte clar că vrem să fie incluse în buget și preocupările noastre, cele ce țin de INTA, în așa fel încât să avem durabilitate în domeniul ocupării și în domeniul creșterii. În acest context, suntem cu toții de acord, cred, că un rol important poate fi jucat de comerț. Pentru a reuși să dezvoltăm această procedură bugetară, cred că este important să ne înțelegem cu raportorul general și în anul acesta raportor este colegul nostru José Manuel Fernández. Mă bucur că este astăzi alături de noi pentru a ne oferi o vedere de ansamblu asupra bugetului pentru anul 2016. Bun venit, vă dau cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, și este o plăcere pentru mine să mă aflu aici și vin mai ales pentru a vă asculta părerile, pentru um, ca să dispunem de cel mai bun buget posibil, bineînțeles în limitele pe care le au întotdeauna bugetele. Ne-am votat liniile directoare pe 11 martie 2015 cu uh, prioritățile celor trei E, E, emploi, ocupare, întreprinderi, entreprise, mai ales IMM-uri, dar și uh, antreprenoriat, pentru a promova competitivitatea Uniunii Europene. De asemenea, dorim să sprijinim solidaritatea internă și politica de coeziune este importantă aici. Amintesc faptul că majoritatea statelor membre, politica de coeziune astăzi are un rol diferit de jucat și contribuie la creșterea inteligență, inteligența la dezvoltarea cercetării. O altă prioritate este solidaritatea externă. Bineînțeles, și lupta împotriva insecurității și um, migrația, pentru că Uniunea Europeană nu poate să uite ce se întâmplă în jurul său. În ciuda faptului că de multe ori uităm deseori că suntem cel mai mare donator de fonduri din lume. Pornim de la principiul că Consiliul și Comisia își vor uh, respecta angajamentele, adică vor respecta cadrul financiar plurianual și Comisia și Parlamentul vor da flexibilitatea care există în cadrul financiar multianual și mai ales posibilitatea folosirii unor marje pentru elemente neprevăzute respectarea angajamentelor înseamnă și a, ne plăti datoriile și este incredibil că vorbim despre plăți care este um, o consecință care sunt o consecință logică a angajamentelor și pe acest punct am ajuns la un acord cu Consiliul și Comisia pentru ca um, uh, facturile neplătite în 2016 să fie la nivelul de 2, să ajungă la nivelul de 2 miliarde. Comisia a făcut propunerea sa de proiect de buget pe 27 mai. Acest buget uh, va avea o particularitate pentru că acordul la care am ajuns privind fondul european de investiții structurale, așa numitul plan Juncker, deci acordul are un impact asupra marjelor am reușit să reducem sumele luate din Orizont 2020 și din facilitatea Connecting Europe pentru ca în loc de 5 miliarde să ia doar, eh, de 6 miliarde să ia doar 5 eh, miliarde, deci iată am câștigat eh, între ghilimele 1 miliard de euro. Prin legătură cu calendarul, adoptarea în Comisia pentru Bugete a mandatului pentru trilog 24 iunie ehm, în plenară în iulie, uh, apoi în septembrie depunerea de amendamente de comisii și deputați, uh, apoi adoptarea avizelor uh, pentru rezoluție din octombrie, 28, 29, 30 vot la bugete privind amendamentele bugetare, 12-13 octombrie vot la bugete privind rezoluție, 28 octombrie vot în plenară, 29 octombrie până pe 18 noiembrie considerarea um, și deci negocierea acestui acord. Privind asistența macrofinanciară pentru granturi, avem la angajamente 2,2% creștere și la plăți creștere de 7,3%. Există și alte subiecte legate de activitatea acestei comisii, dar nu direct, cum ar fi fondul de garanție pentru acțiunile externe, la angajamente și plăți, s-a prevăzut o creștere cu 78%. Privind instrumentul de parteneriat, avem 6% creștere la angajamente și 15,6% la plăți. În cadrul obiectivului internaționalizării întreprinderilor mici și mijlocii, există anumite programe importante, dar și fondurile structurale, programele operaționale din fiecare stat membru sunt la fel de importante pentru a atinge acest obiectiv. Vă mulțumesc și știu că aici, în această comisie, aveți experți și de asemenea membrii de la Comisia pentru Bugete care sunt activează și în această comisie care vor ști să transmită prioritățile dumneavoastră și în Comisia pentru Bugete. Mulțumesc! Dankeschön, coleg. Mulțumim, domnule Fernandez. Da, așa este. Avem la asta și ne bucură acest lucru. Avem uh, colegi competenți, puternici la INTA pentru a impune toleanțele INTA în buget. Și dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor, dragi colegi. Dacă se ajunge la un acord pe pachetul EFSI între Econ și buget, să știți că acesta n-a fost un exercițiu ușor. Comisia a ales calea cea mai simplă, așa cum adesea a recunoscut, a făcut o înțelegere cu Consiliul, iar poziția de plecare pentru Parlament a fost una foarte grea. A trebuit să salveze ceea ce mai era de salvat. În așa fel încât să poată apăra onorabil bugetul. Am experiență în procedurile greoaie de negociere de-a lungul anilor, dar după, dacă după ce de-al patrulea, cincilea trialog, după ore de negociere, noaptea târziu s-a ajuns la un rezultat, nu pot decât să felicit echipa de negociere și să felicit pe raportor. Am tot respectul pentru ceea ce a putut fi obținut la final, în așa fel încât să se ajungă la ceva onorabil. Mă gândesc aici la CEF și la alte programe de acest gen. E un rezultat remarcabil, iar pentru Comisie, pentru Consiliu și ceilalți pentru 2016 ar trebui să fie un semnal de alarmă. Poate că de la bun început ar trebui să negocieze mai de bun simț cu Parlamentul, așa fel încât să ajungem la soluții onorabile pentru exercițiul bugetar ceea ce privește Global Europe de la rubrica 4. Din perspectivă INTA, trebuie să ne dăm seama că politica comercială ia amploare nu doar în programul Comisiei, pentru care are un program de creștere și ocupare, ci și la nivel de cifre. Anul trecut, în pregătirea amendamentelor și anticipând raportul Curții de Conturi, am gestionat preferințele tarifare. Au apărut câteva întrebări, totuși, și vreau să spun că este necesar să sporim mijloacele pentru activitățile comerciale ale serviciilor uh, Comisiei. Aici sunt vizate și acele mijloace care a trebui să servească la evaluarea ex post, inclusiv uh, evaluarea respectării obligațiilor de către terțele state. Suntem la început, dar este important să fim mereu la curent, să avem grupul de monitorizare care să urmărească toate evoluțiile și care în permanență să fie informate. Avem și adunarea parlamentară Eurolat sau summitul CELAC. A jucat un rol important în cadrul acestor evenimente faptul că există câteva inițiative bune. Discutăm despre centrele de business din India și China. Mă uit însă și către America Latină și Centrală și mă întreb cum am putea oare, ca pe de o parte, după ce avem acorduri comerciale, să reușim să facem ca totul să fie interesant și pentru IMM-uri, să existe o internaționalizare cu servicii de informare și consiliere, să se progreseze și astfel, pentru că doar așa putem obține efectele dorite pentru aceste state și pentru dezvoltarea structurilor de tip IMM. Principiul Aid for Trade, ajutor pentru comerț, este unul foarte interesant pentru partenerii comerciali și ar trebui să includem această noțiune în negocierile bugetare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Böge, domnul Sadien. Mulțumesc, domnule președinte. One particular question and thank you, rapporteur, for... Am o întrebare. Doresc să vă mulțumesc uh, raportorului pentru intervenția foarte scurtă, dar de substanță, pentru modul în care a descris activitatea Comisiei pentru Bugete în pregătirea bugetului pentru 2016. Am o întrebare scurtă, care poate surprinzător nu este legată de o chestiune comercială deloc, dar m-a inspirat observațiile dumneavoastră inițiale când ați vorbit despre lucruri legate de securitate imigrație, imigrația legală și astfel de lucruri și imigrația ilegală. Deci dori să vă întreb dacă acest lucru înseamnă sau nu că există planuri sau încercări de a realoca sau de a adăuga noi surse de finanțare pentru protecția frontierelor externe ale UE în acest buget sau pentru a ajuta țări care sunt de o țări um, de graniță, de, din exter, de, la, de care au granițele exterioare, uh, cum ar fi uh, Spania, Italia sau Grecia. Um, există planul pentru a se prevede sume în acest sens la buget? Puteți să ne spuneți ceva concret? Mulțumesc foarte mult! Thanks a lot. Mulțumesc, nu mai sunt uh, alte solicitări. Ba da, mă scuzați, Helmut. Ja, ich wollte auch mich bedanken beim Berichterstatter. Ich glaube, wir Vreau să mulțumesc și eu raportorului, avem o situație complexă, mai ales din perspectiva Global Europe și polit a politicii. Cu o întrebare. Problema datoriilor a fost menționată. În ce măsură se a, ia, ia un calcul problema mijloace, se ia în calcul problema mijloacelor proprii plus minus uh, calcularea acestui element în uh, acordurile comerciale. Cum putem să privim această problemă cu exactitate dacă pe viitor trebuie să reacționăm la timp în ceea ce privește această problemă a mijloacelor proprii, ca să putem să influențăm puțin lucrurile la nevoie. Discutăm și despre instrumentul Straight Watch – ce putem face în acest sens? Pentru ca lucrurile să devină concrete, să creăm un instrument așa fel încât să venim cu un răspuns la anumite probleme și să dăm curs răspunderii pe care o are Uniunea Europeană în fața cetățenilor celor 28 de state membre, precum și în fața terțelor state, pentru că trebuie să putem analiza la timp problemele în momentul în care e vorba de uh, efectele unor acorduri comerciale asupra economiei reale. Mulțumesc, spune președintele. Permiteți-mi să vin și eu cu câteva observații de completare, mai degrabă către comisie. Deci, pe de o parte, avem o serie de negocieri bilaterale în desfășurare. Turcia, Mexic, Tunisia. Deci sunt o grămadă de alte negocieri care vor începe dar resursele au rămas aceleași. Fiind dată această amplitudine a negocierilor, n-am avea nevoie oare de o extindere a resurselor la DigiTrade? Și în al doilea rând, un element legat de asta, ne uităm la discuția despre prioritățile politice. Dacă e să o luăm în serios, atunci pe viitor nu e vorba doar de a veni cu idei noi, ci și de o mai bună controlare a implementării. E vorba de necesitatea de a însoți implementarea acordurilor comerciale, de a promova implementarea, între altele și printr-un control. Pentru asta, iarăși, e nevoie de resurse. Și noi vrem să continuăm implementarea. E un element foarte clar. Vom discuta și cu domnul Fisa după aceea despre Columbia și Peru. Nu se termină nimic cu semnarea unui acord comercial. Putem să semnăm acorduri comerciale doar dacă mergem dincolo de semnare și până la implementare. Cum putem așadar să ne axăm mai bine și pe asta? Iar domnul Böge bine a spus că există și câteva indicații de la Curtea de Conturi în ceea ce privește utilizarea adecvată a preferințelor comerciale și un studiu de impact, care ar trebui să joace un rol de bun simț într-un exercițiu bugetar, ca să putem să preîntâmpinăm și corectăm involuțiile bugetare. Domnule Berger, tot dumneavoastră, da, ca o completare scurtă, domnule președinte, în ceea ce privește punctele lacunare. Comisia s-a cam pripit în trecut. Ține poate și de micromanagementul bugetului, pentru că comisia pleacă de la premisia că ea știe mai bine de ce e nevoie în buget. Dar eu mi-aduc prea bine aminte că un fost comisar din Finlandia, domnul Likanen, după o reformă administrativă de la comisie, a spus că voia să facă totul cu posturile existente. După care, după acel dezastru care a urmat, a spus că nu au avut suficiente posturi. Răspunsul nostru fiind, dar, dragă comisie, n-ai cerut niciodată așa ceva. Deci să învățăm și din istorie cum a spus domnul Zahradil, sunt elemente importante de avut în vedere la capitolul politică comercială, la Eurolat. Am avut o evaluare interesantă făcută de către un coleg din Nicaragua, care a analizat evoluția acordului cu America Centrală. A făcut o diferențiere și ne-a ne dat un document care <laughs> era mult mai bun decât ceea ce primiserăm noi din partea instituțiilor europene. Deci, se pune întrebarea cât de în detaliu putem intra. Suntem oare atât de închistați în așa fel încât nu reușim să prelucrăm suficient de în detaliu anumite lucruri și vin și cu ceva mai provocator, așa. Sigur, Fondul European de Dezvoltare este în afara bugetului, avem și instrumentul pentru dezvoltare și cooperare. Ne uităm însă per total la aceste lucruri. Ne uităm la ce se întâmplă în sudul Europei. Și eu unul nu cred că o discuție de principiu despre cum procedăm noi pe viitor cu Uh, instrumentele de dezvoltare și cooperare, nu cred că această dezbatere poate fi amânată pentru perioada de după 2020. Se pune întrebarea, noi suntem până la urmă unul cei mai mari donatori. Dacă noi nu suntem în stare să punem la dispoziție niște bani care să fie utilizați în așa fel încât societatea să, dezvolte, să se dezvolte, oamenii să profite din plin, atunci, nu știu zău, pentru că a sosit momentul să discutăm despre asta deschis cu Comisia și Consiliul. Sunt câteva etape intermediare care poate trebuie revizuite în așa fel încât să avem niște strategii pe termen lung în fața acestor conflicte și provocări. Și ar fi foarte bine dacă Parlamentul ar avea un cuvânt de spus și dacă astfel s-ar crea puțină presiune. Domnule Böge, spune președintele, nu pot decât să subliniez ceea ce a spus dumneavoastră. Iar în ceea ce vește politica comercială și strategia cu care va veni Comisia pe acest subiect, să sperăm că exact așa se va proceda, pentru că am putut uh, asista la suficiente involuții și erori. Iar în ceea ce privește resursele, cu siguranță reprezentantul Comisiei, Peter Sandler, ne poate spune câte ceva. Îi dau cuvântul acum. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Fernandez. Mulțumesc, domnule Böge, pentru input. Într-o viață anterioară am fost purtător de cuvânt pentru comisarul Liikanen, dar uh, poate pentru prima dată nu voi comenta ceea ce a spus uh, fostul meu comisar. Iar în ceea ce privește resursele Dumneavoastră, domnule președinte, și dumneavoastră, domnule Băghe, ați pus punctul pe I. Deja agenda de negocieri este foarte încărcată. Și vedem cum apar noi și noi lucruri pe măsură ce avansăm. Avem un val de implementare. Dacă e să fim optimiști, Sperăm ca până la finele anului viitor să putem să urmărim implementarea un număr de șase acorduri în mai bine de 30 de state noi, în mare parte în Africa. Asta înseamnă muncă, muncă și iar muncă în ceea ce privește implementarea acordurilor noastre. Negocierea acordurilor comerciale e un lucru bun și frumos, dar până la urmă ce contează este punerea în practică. Și apoi ne referim la ce poate fa să facă comisia în funcție de impactul lucrurilor pe care le propune. Să legăm totul și de regulamentul cu privire o mai bună reglementare, better regulation. Sunt aceste domenii și ne vom strădui să facem tot ce putem cu resursele pe care le avem la dispoziție. Dacă vrem ca comerțul să genereze creștere și ocupare, să facă o diferență. Trebuie să vedem cum putem să utilizăm resursele de care dispunem cât mai eficient. Uneori, trebuie să stabilim anumite priorități, să vedem pe ce ne axăm. Avem uh, propuneri de noi structuri, cum ar fi Trade Watch, dar să nu uităm că purtăm astăzi un dialog structurat cu societatea civilă, cu ECOSOC, la capitolele dezvoltare durabilă din mai multe acorduri comerciale. Dacă ar fi, de exemplu, să alegem astăzi, ne-am axat foarte mult pe comunicare, pe informarea cetățenilor, pe implicarea acestora în urmărirea negocierilor. Am văzut, uh, de exemplu, cu TTIP, mm, cum s-au schimbat lucrurile în ultimele 18 luni. Deci comunicarea ar fi un element și o prioritate foarte importantă pentru noi. De fiecare dată când discutăm despre buget, să fiți uh, convinși că vom face ce putem noi mai bine cu resursele de care dispunem atât noi cei de la DigiTrade, cât și noi ca partener în uh, această relație, pentru că, iată, prin instrumentul de parteneriat am reușit să ajungem în terțe state. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Fernandez. Merci. Euh, il faut rappeler que le... Mulțumesc. Trebuie amintit că bugetul Uniunii Europene este mic, înseamnă 1% din uh, produsul național brut, adică cam 5,5 uh, miliarde de euro. Statele Unite au un buget federal de 20% din PIB. Este un buget important însă, un buget pe care îl avem pentru uh, uh, cheltuieli administrative și funcționare, uh, este doar de 6%, deci 94% din buget revin investițiilor. Acest lucru trebuie repetat de mai multe ori pentru că ceea ce vă spun demonstrează valoarea adăugată acestui buget. Este un buget a cărei rubrică 3, sigur, siguranța, securitatea este foarte clară. S-a mărit bugetul pentru frontiere. Din, îmi aduc aminte că cam 150 uh, de milioane de euro revin uh, protecției granițelor Greciei. Creștem așadar uh, rubrica 3, însă de flexibilitate crește la 124 de milioane de euro, nu avem altă marjă, va fi făcută această creștere, dar vă vorbesc deocamdată despre proiectul de buget al Comisiei Trebuie să așteptăm să vedem ce spune Consiliul după o primă lectură. Lectura pe care o face uh, bugetului uh, se sfârșește adesea cu uh, tăieri inexplicabile și care afectează atât angajamentele cât și prioritățile pe care însuși Consiliul le, a declarat, le-a stabilit. Noi uh, ne vom angaja în ceea ce privește aceste priorități, vom uh, aștepta să-și spună Consiliul o primă părere. Bugetul este mic, uh, Consiliul va încerca să crească marjele și să reducă și mai mult Consiliul, bugetul astfel și vor, probabil că nici nu vor veni cu fondurile și de aceea vor apărea și probleme de plăți. Dar, de exemplu, la rubrica 3 angajamentele cresc cu 12,6% și la plăți se crește cu 9,7%. Desigur, vorbesc despre proiectul de buget al Consiliului și când insist asupra acestui lucru, um, o fac pentru că sper și am, am o încredere limitată, după cum vedeți în uh, lectura pe care o va face Consiliul. Rubrica 4 avem o creștere a angajamentelor cu 5,6% și la plăți avem o creștere de 28,5%. Aceasta reprezintă o prioritate foarte clară, lucru care se vede și din proiectul de buget uh, rectificativ. Azilul, migrația, frontierele reprezintă priorități și sper că și Consiliul le va considera priorități și că acest lucru se va regăsi în, uh, va fi reflectat în lectura pe care o va face Consiliul acestui buget. Resursele proprii sunt o problemă. 85% din acest buget provine din bugetele naționale, lucru care reprezintă o problemă. Ar trebui să depunem eforturi pentru a ajunge să avem resurse proprii autentice. În ceea ce privește datoria, tratatele uh, spun că nu putem avea datorii. Um, aș spune că nu uh, vom pune în pericol acordurile externe. În acest an, la sfârșitul uh, acestui an vom avea 20 de miliarde neplătite, dar sperăm ca în 2016 avem o sumă de doar 2 miliarde neplătite pe perioada 2007-2013. Există și probleme cu uh, sumele ce trebuie lichidate, RAL. Um, avem și obiective în ceea ce privește cercetarea și creșterea inteligentă. Avem și regula N plus 3, uh, care creează probleme în privința ralurilor. Eu uh, personal sunt de acord cu propunerile dumneavoastră și lucrăm în continuare. Fără îndoială vom întâmpina dificultăți la negocieri, dar obiectivul nostru este să ne apărăm uh, prioritățile care sunt aceleași cu ale dumneavoastră în proiectul de raport care va fi votat pe 23 iunie la Comisia pentru Bugete și apoi în uh, plen. Um, va trebui ca Parlamentul să ia o poziție fermă pentru a apăra creșterea, siguranța și securitatea și pentru a ne ajuta să rezolvăm problemele uh, din exterior uh, la granițele noastre externe, în cazul Mediteranei, de exemplu, și să folosim programele uh, de care dispunem pentru a atinge aceste obiective respectăm cadrul financiar uh, multianual, pentru că aceasta este doar, uh, aceasta este dorința noastră. Nu vrem mai mult, vrem doar să se respecte cadrul financiar multianual și vrem să folosim și să recurgem și la compromisul flexibilității. Pentru că noi am uh, scăzut sumele alocate în cadrul financiar multianual pentru că am introdus flexibilitatea în acest cadru. Consiliul nu vreau să vorbim despre acest lucru, dar noi am folosit uh, un nou instrument pentru fondurile europene de investiții strategice. Acest nou instrument uh, reprezintă marjele nefolosite. În acest cadru financiar multianual, la ora actuală și spre deosebire de uh, cadrul financiar 2007-2013, marjele neutilizate pe un anumit an vor fi uh, reclasificate într-o marjă globală care vor putea fi folosite pentru obiective politice specifice. Acestea vor fi folosite de uh, dragul eficienței. La rubrica 3, uh, de exemplu, despre care am vorbit, pentru că nu avem uh, nicio marjă acolo, mobilizarea instrumentului de flexibilitate s-a făcut, dar noi vrem să avem o marjă, de exemplu, pentru proiectele pilot uh, și pentru acțiunile pregătitoare. Și uh, acest obiectiv îl vom uh, apăra. Unori uh, am impresia că Parlamentul apără mai mult creșterea și compromisurile decât alte părți care ar trebui să, să o facă alături de noi și că aceste alte părți se opun propriilor lor declarații. Ei fac uh, mai ales la sfârșitul uh, reuniunilor la vârf tot felul de declarații pe care nu le respectă deloc. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mă fascinează din nou și din nou cum uh, cei de la bugete reușesc să lupte pentru interesele noastre, ne reprezintă mai ales uh, în fața uh, negociat, colegilor negociatori care nu sunt uh, cei mai ușor parteneri. Și mă gândesc că e foarte greu. Noi ne vom aduce în continuare contribuția de partea INTA. Vă urăm de pe acum însă mult, mult succes, în așa fel încât să fie impusă poziția Parlamentului. Vă mulțumim! Äh, din äh, În ceea ce privește propunerea raportorului nostru, a domnului Böge, noi o vom uh, discuta la următoarea reuniune. Trecem la punctul 17 acum. Participarea Ecuadorului la acordul dintre Columbia și Peru și dau mai întâi cuvântul raportorului constant pentru Ecuador, domnul Scholz. Danke, Herr Vorsitzender. Also da nur einige Tage nach dem 8. EU. Mulțumesc, domnule președinte. După ultimul summit CELAC, care s-a ocupat și de chestiuni comerciale, sau în special de chestiuni comerciale, aș propune să discutăm astăzi despre participarea Ecuadorului la acordul comercial. Eu aș propune o rezoluție ca să prezint puțin situația. Negocierea cu Ecuadorul a fost uh, lansată, de adică fapt încheiată, uh, acum aproape un an, pe 13 decembrie, dându-se un uh, acord. Textul se află acum la traducere și la finisare juridică. urmând a fi acceptat, adoptat. Ne uităm la acest proces. Și vedem că totul este la început, de fapt, și că, deși a trecut un an de zile, nu știu că, nu cred că ne vom încadra înainte de vacanța parlamentară cu încheierea lucrărilor. Avem trei părți, Uniunea Europeană, Ehm, Columbia, Peru și Ecuador. Și dacă lucrurile merg în această direcție pozitivă, se poate oferi un consens în anul 2016 de-abia. În al doilea rând, deși nu mai avem un regulament GSP+, plus din 1 ianuarie al acestui an, în calitate de uitor, împreună cu Consiliul, am reușit să convenim o suspendare temporară a tarifelor în baza reciprocității. Ne-am înțeles așadar cu partenerii noștri. Această suspendare rămâne în vigoare 2 ani de zile cât e prevăzut pentru procesul de ratificare și până ce Ecuadorul reușește să adere la acordul comercial între UE, Columbia și Peru. Deci totul este, uh, presupune o înghețare condiționată a, a taxelor vamale, iar noi trebuie să dăm dovadă de multă răspundere în procesul de ratificare citez acum o declarație, condiții nesigure și slabe duc la mari pierderi economice și sociale și la o uh, și dăunează mediul înconjurător. Avem un rol important în a promova condiții decente de muncă, drepturile lucrătorilor și protecția mediului în lanțul global de aprovizionare. Ne vom strădui să implementăm mai bine Uh, normele de recunoaștere internațională a muncii, a standardelor sociale, a principiilor și angajamentelor, mai ales în ceea ce privește normele de la Națiunile Unite, OCDE, OIM și acorduri de mediu în uh, lanțul global de aprovizionare. Nu este un citat din programul GUE, ci este un citat din declarația comună G7 din 7-8 uh, iunie acestui an. Dacă ne uităm la elementele care au apărut în citat, ne dăm seama că până la urmă aceste afirmații n-au fost făcute neapărat de cei care adesea sunt oricum critici. Am vrut neapărat însă să vă prezint această afirmație pentru că cei de la acest summit au o răspundere specială pentru acțiunile pe care le are Uniunea Europeană în fața terțelor state, în fața partenerilor noștri comerciali. Au fost numiți practic explicit, mai ales uh, că e vorba și de parteneri comerciali care nu sunt pe picior de egalitate din punct de vedere industrial și economic, din punctul de vedere al uh, capacităților lor în acest uh, sens. Asta e dacă e să comparăm cu Uniunea Europeană sau cu, alte, cu statele G7. Deci să nu vă surprindă că în rezoluția aceasta mă axez în special pe aspecte ce țin de durabilitate, din punct de vedere social și din punctul de vedere al mediului, pentru că mi este foarte clar că avem o răspundere și ca Uniunea Europeană. Comerțul nu trebuie să fie doar liber, ci trebuie să fie în primul rând echitabil pentru toți cei implicați în exercițiul comercial. Nu e vorba doar de scăderea taxelor vamale. E vorba în principal de necesitatea de a spori drepturile lucrătorilor, de a proteja, proteja pe consumatori, de a avea obiective ecologice în dezvoltarea socială. și e vorba de o atingerea unor obiective durabile de dezvoltare cu garantarea protecției mediului spre beneficiul tuturor cetățenilor în cele 28 de state membre, dar și în statele partenere precum Ecuadorul. Eu cred că noi, Parlamentul, ar trebui să fim în măsură să formulăm fără echivoc aceste lucruri. Ecuadorul se află pe drumul cel bun dezvoltare economică, rata creșterii din Ecuador, acestea sunt inclusive și au dus direct la reducerea sărăciei în această țară. Disparitățile dintre bogați și săraci s-au redus în mare parte mai ales dacă este să privim cum a fost cu 10 ani în urmă și să facem o comparație. Și avem uh, o pătură socială mijlocie, care este foarte importantă pentru că, iată, există IMM-uri. Dacă ne uităm și la ultimele statistici de la Banca Mondială, rata sărăciei în Ecuador din 2006 până în 2014 a scăzut până la 22,5% de la peste și sărăcia extremă a fost redusă la 7,7%. Totul este cât se poate de îmbucurător. O tendință frumoasă. Iar acordul deja semnat între UE și Peru și Columbia de cealaltă parte este important. Nu trebuie să subminăm efortul depus de Ecuador, trebuie să încurajăm Ecuadorul să continue pe această cale ascendentă. Acest acord trebuie să stipuleze foarte clar că Ecuadorul nu trebuie să fie dezavantajat. Parlamentul European a fost mereu în fruntea celor care au spus că trebuie să existe dezvoltare durabilă, nu doar din punct de vedere ecologic, ci și social. De aceea, în 11 decembrie 2012, Parlamentul European a dat o decizie și vă aduc aminte care a fost aceasta. Ne-am exprimat avizul conform față de acordul de liber schimb cu Peru și Columbia și am spus la vremea respectivă că avem acest acord cu aceste două state și că cerem să existe un proces transparent, public și obligatoriu pentru a clarifica situația juridică cu privire la condițiile de muncă, de mediu și ale lucrătorilor. Atât Peru cât și Columbia au venit cu planuri de acțiune pentru dezvoltare durabilă din acest punct de vedere. și au trecut apoi la fapte, iar noi ce de la INTA în acest an am analizat foaia de parcurs cu implementările în cauză și cred că la fel ar trebui să, să procedăm și acum, pentru că această foaie de parcurs este o precondiție, a fost o precondiție pentru avizul conform al Parlamentului European față de acordul cu Columbia și Peru. Și cred că avem datoria de a urmări de aproape ce s-a întâmplat cu acea foaie de parcurs. Am mai zis că acum e vorba de analizarea prin prism, de analiza prin prisma Ecuadorului. Ecuadorul a semnat acordul. Condițiile cadru din punct de vedere economic au fost foarte complexe pentru Ecuador mai ales dată fiind agenda globală economică și regională economică. Ecuadorul urmărește și cursul uh, dolarului și al euro. Trebuie să ținem cont și de fluctuațiile monetare din acest punct de vedere. Și sfatul meu ar fi următorul. Să clarificăm condițiile cadrului din punct de vedere economic și să salutăm evoluția pozitivă din Ecuador cu privire la respectarea drepturilor lucrătorilor, cu privire la respectarea populației indigene, la promovarea IMM-urilor și la respectarea mediului înconjurător. Deci să preluăm aceste elemente pozitive și în același timp să prevedem niște obligații pentru toți investitorii pentru securizarea unor baze juridice în așa fel încât să fie protejate investițiile. Iar în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, sunt rezerve în Ecuador. Cele opt norme cheie ale OIM au fost ratificate. Dar transpunerea nu a fost una completă. E vorba de Convenția 129 sau Convenția 87. La grupul de monitorizare am discutat și, despre, și cu reprezentanții OIE pentru a vedea exact care este starea lucrurilor. Deci uh, și experiența din grupul de monitorizare a, își are locul în această rezoluție. Ca să nu vorbesc prea mult, Ecuadorul este un, un stat cu o mare biodiversitate și cu mari provocări la acest capitol. Acesta trebuie menținută. Trebuie să fie în interesul nostru menținerea acestui tip de biodiversitate. În Ecuador există un minister pentru menținerea patrimoniului natural. Dragi colegi, cunoașteți problematica Yasuni ITT? Deci noi trebuie să ne batem capul despre cum să punem pe tapet și acest tip de probleme în uh, această dezbatere și negociere pe ALS sunt niște... Este un bilanț de mediu foarte important. Nu trebuie să mai aibă loc erodarea solului. Nu trebuie să, mai, să se mai polueze apa. Nu trebuie ca anumiți actori economici din Uniunea Europeană în Ecuador să acționeze fără să aibă în vedere aceste realități. SAE și Comisia trebuie să însoțească guvernul ecuadorian pentru a da legislația necesară pentru a informa opinia publică, pentru a susține anumite proiecte mai ales în ceea ce vește ținutul amazonian. Uniunea și Comisia, Europe- Comisia Europeană trebuie să țină cont uh, de cum poate să ajute și la aceste capitole. Cu privire la calendar, Proiectul de rezoluție e prevăzut pentru 13-14 iulie la Comisia INTA. Avem timp până în 17 iulie să depunem amendamente dacă se confirmă. Iar în, sep- în uh, septembrie putem să avem un al doilea schimb de idei, verificăm uh, amendamentele și votăm ca să ajungem în octombrie la plenară și să dăm această rezoluție importantă și odată cu ea să influențăm pozitiv proiectul de ratificare, procesul de ratificare. Mulțumesc pentru atenție. Aștept cu nerăbdare alte idei, opinii din partea colegilor. Dankeschön, Helmut, für die ausführliche... Mulțumesc, Helmut, pentru această prezentare exhaustivă cu întreg conținutul rezoluției. Dau cuvântul raportorului pentru Columbia și Peru, domnul Fisas. <clears throat> Muchas gracias, presidente. También... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Scholz pentru această prezentare exhaustivă și pentru toată munca pe care o face pentru a incorpora Ecuadorul uh, la, în acest acord comercial care deja există pentru Columbia și uh, Peru. După cum vă amintiți, acest acord comercial s-a încheiat în iulie 2014. El era uh, prevăzut uh, și pentru Ecuador și Bolivia. Din uh, motive care țin de aceste state, cel de stat a decis să nu-l semneze. Până la urmă, Ecuador a decis că este mai bine să se alăture tratatului uh, comercial cu statele din Anzi când mai multe cluburi politice spun că noi obligăm uh, mai multe state din uh, lumea a treia să semneze, iată că acum avem și dovada că nu este așa. Pentru că, iată, trebuie ca Ecuadorul să vadă ceva merite ale acestui tratat cu Uniunea Europeană, pentru că voluntar a cerut să îl semneze, să ni se alăture fără să fie obligați de nimeni. Negocierile au fost dificile pentru că știm uh, cu toții că Ecuadorul beneficia de uh, preferințele unilaterale GSP+, dar care condiții preferențiale se încheiau la sfârșitul anului trecut. Ei și-au dat seama că trebuie să plătească tarife vamale mari. Grupul nostru politic a insistat uh, mult uh, să se facă în așa fel încât uh, Ecuadorul să fie, uh, să se arătă tratatului chiar de formă provizorie și să nu fie supus uh, plății acestor tarife famale mari, mărite. Mă bucur că lucrurile au mers înainte și că se vor putea aproba cât mai curând posibil. În ceea ce privește faimoasa foaie, de parcurs, noi care suntem uh, foarte favorabili acestor foi de parcurs, care nu există în multe uh, medii comerciale, noi bineînțeles că nu ne vom opune. Pentru că ele există în cazul Columbiei și Perului acum și mai ales având în vedere că în cazul de față aderarea Ecuadorului uh, nu uh, ne permite să facem diferențe foarte mari față de situația Columbiei și Perului. E adevărat că fiecare țară are condițiile sale, circumstanțele diferă uh, de la un săl altul între Peru, Columbia și Ecuador. Cred că asupra acestui punct va trebui să studiem mai mult uh, problema. Știu că guvernul Ecuadorului uh, nu uh, este pentru impunerea unei foi de parcurs, pentru că consideră că Ecuadorul are alte, altă situație decât și alte două state. Însă, situația se poate complica din cauza comparației inevitabile. Deci trebuie să studiem situația. Noi uh, suntem pentru aderarea Ecuadorului la tratat. Uh, sperăm ca procedurile să se poată derula, așa cum a spus uh, raportorul, fără obstacole majore și sperăm să se poată semna aderarea finală a Ecuadorului la tratatul de liber schimb cu Uniunea Europeană cât de curând posibil, pentru că eu consider că acest lucru poate fi pozitiv atât pentru companiile din Ecuador, cât și pentru uh, cele europene. Raportorul știe deja că poate conta pe uh, cooperarea mea personală și pe cea a grupului nostru politic pentru a lucra în acest sens. Thank you, Jude Thanks very much. Um, I, I just wanted to, uh... Mulțumesc foarte mult. În legătură cu uh, foaia de parcurs, uh, revin și eu, cred că e vorba de coerență și consecvență în relațiile noastre cu comunitatea andină. Rezoluția adoptată în 2012 la Parlament vorbea despre statele din comunitatea andină, nu vorbea, nu preciza Columbia și Peru, care erau statele semnatare la momentul respectiv. De aceea, cred că este foarte important să lucrăm uh, alături de autoritățile ecuadoriene pentru a um, crea o foaie de parcurs. Cred că autoritățile de, din Ecuador chiar uh, ar putea avea o ocazie importantă dacă se lucrează la această foaie de parcurs. Uh, sau am primit misiuni tehnice, vizite din partea OIM, și um, s-au prezentat și s-a prezentat și comisie de experți mai multe uh, documente din partea um, celor responsabili cu negocierea colectivă și din partea lucrătorilor din uh, sectorul public. Ar fi bine ca autoritățile din Ecuador să fie la curent cu aceste uh, chestiuni și să nu ne trezim în o situație când trei țări partenere semnează același acord, două uh, alegând uh, o foaie de parcurs și al treilea uh, nu. E bine ca abordarea să fie cât mai echitabilă. Mulțumesc, domnul Sadil. Mulțumesc, uh, domnule președinte. ECR-ul a fost, în general, în favoarea oricărui acord de liber schimb, în general, și în special cu acordul de liber schimb cu Columbia și Peru. Noi salutăm aderarea Ecuadorului la acest aranjament comercial din trei motive principale. Pentru că el garantează acces la piețe, va crea un mediu stabil și previzibil și va ajuta la uh, consolidarea și diversificarea comerțului și investițiilor de ambele părți, peruană și europeană. Susținem uh, măsura provizorie și anume regulamentul GSP Plus până când um, se va, va intra în vigoare întru totul acest acord de liber schimb. Dorim să subliniem beneficiile și oportunitățile potențiale ce decurg din acest tratat. Uh, adaug totuși că nu uh, suntem pentru niciun fel de Uh, nu susținem niciun fel de cerință de foaie de parcurs obligatorie. Noi am uh, obiectat și în cazul Columbiei și al Perului, de aceea nu suntem pentru exercitarea niciunui unui fel de presiune asupra guvernului Ecuadorului în ceea ce privește um, legi uh, sociale de muncă sau de mediu um, ca precondiții pentru acordarea avizului Parlamentului European. Noi trebuie să uh, încurajăm și să ajutăm guvernul Ecuadorului să facă progrese în domeniul uh, drepturilor omului și uh, standardelor sociale de mediu și de muncă. Dar, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu înseamnă că trebuie să punem limite, linii roșii care să ne afecteze relațiile comerciale. Cu această excepție, suntem în general uh, foarte optimiști, susținem aderarea pe Ecuadorului și sperăm că și Parlamentul European va avea o reacție foarte pozitivă. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Chiar, vă rog. Îmi pare rău că am lipsit la majoritatea dezbaterii din cauza voturilor din altă comisie, dar totuși doresc să mulțumesc raportorului Chiar dacă nu am auzit ce a spus din auri, doresc să spun că grupul meu verzi nu a fost pentru acordul cu Columbia și Peru sau cu și argumentele noastre pentru a nu fi de acord nu s-au schimbat. Acum că intră și Ecuadorul um, în discuție, noi suntem foarte în favoarea uh, comerțului liber, dar modul în care facem noi acordurile de comerț nu cred că respectă criteriile de comerț uh, um, echitabil și în interesul ambelor părți. În legătură cu Ecuadorul, aș dori să întreb Comisia dacă se poate, în cadrul acestei dezbateri, în ce măsură a fost abordată chestiunea prețurilor la banane, pentru că aceasta va fi o problemă pentru producătorii ecuatorieni de banane dacă vor trebui să respecte aceleași tarife ca și colombienii și peruvienii. și aș dori să știu dacă ați primit obiecții din partea părții ecuadoriene în legătură cu comerțul cu banane, dar și cu creveți. În general, este important faptul că este ca Ecuadorul, ca țară destul de săracă, să-și poată uh, proteja industria în dezvoltare și acest lucru lipsește în acordurile de liber schimb pe care le încheie Uniunea Europeană până acum. Aș dori să întreb Comisia de asemenea în ce măsură revizuirea manualului de durabilitate în comerț va avea un efect asupra negocierilor, dacă va avea vreo influență sau nu și în legătură cu foaia de drum, foaia de drum are anumite limite Adică eu cred că am avea nevoie de capitole de dezvoltare durabilă, obligatorii, în funcție de ceea ce a făcut mai multe țări. Nu cred că o foaie de drum este suficientă și mai ales nu o foaie de drum care spune ca și în cazul Perului și Columbiei uh, lucruri care au fost deja făcute. Deci dacă creăm o foaie de drum comună, ea trebuie măcar să fie obligatorie, dar eu cred că trebuie inclus un capitol privind dezvoltarea durabilă și el trebuie să fie obligatoriu. Mulțumesc! Văd în spatele sălii pe succesorul lui Jörg Leifried, care a devenit ministru într-un land din Austria, ministru pentru transport și deja văd că este interesat de activitatea Comisiei INTA. Bine ați venit printre noi! Bun, deci ce facem cu foaia de drum? Trebuie într-adevăr să discutăm acest lucru. cazul Perului și al Columbiei am stabilit uh, un exemplu, într-adevăr, dar trebuie să ne întrebăm dacă acordul trebuie modificat pe aici, pe acolo. Pentru că, din experiență, știm că anumite procese trebuie sprijinite mult mai mult decât până acum. În ceea ce privește Ecuatorul și comerțul cu banane și flori, cred că trebuie să apărăm proiecte de uh, comerț echitabil, iar în legătură cu Columbia, se pune problema dialogului pe teme legate de drepturile omului. Poate că s-a pus pe în mers o anumită dinamică care poate fi utilă și în cazul Ecuatorului. Deci nu trebuie doar să cerem anumite lucruri, ci trebuie și să sprijinim măsuri faptul că ne bucurăm de intrarea Ecuatorului în aceste negocieri nu este chiar o surpriză, având în vedere dificultățile care au fost în momentul în care Peru și Columbia au încheiat astfel de acorduri și um, Ecuadorul nu, a arătat că e clar necesar ca și Ecuadorul să intre în acest acord. Păi, în legătură cu bananele, am avut o problemă și Comisia nu s-a comportat uh, în mod exemplar. Deci, am dorit să știm cum va fi abordată această problemă la comisie. S-au pus o serie de întrebări care se adresează comisiei, așa că acum doamna Koenig va putea răspunde. Thank you very much. Mulțumesc. Încep cu începutul. Domnul raportor, domnul Schulz, a vorbit, a spus de asemenea acest lucru. Negocierile s-au încheiat în iulie 2014 și protocolul de aderare a fost inițiat de doamna Mastrom și uh, ministrul comerțului Italiei în decembrie 2014. De atunci s-a tradus acordul în toate limbile europene și um, acest proces s-a cam încheiat, dar așteptăm doar confirmarea finală a textului negociat. Și în paralel am organizat consultări cu Columbia și Peru în legătură cu acordul lor pentru ca și Ecuadorul să li se alăture. Aceste consultări sunt în curs și um, e foarte posibil să fie finalizate înainte de vacanța de vară. Uh, dar mai e nevoie de puțin timp din cauza unor discuții interne între aceste țări. Columbia și Peru au spus până acum că preocupările lor nu sunt legate neapărat de acordul propus cu Uniunea Europeană, ci de repercusiunile asupra relațiilor între aceste țări în cadrul acordurilor pe care le au deja între ele. Așa cum am spus, discuțiile continuă și sper că vom găsi o soluție cât de rapid. În momentul de față avem de asemenea uh, ședința Comitetului de Comerț uh, care se va reuni vineri și alături de subcomisia pentru comerț și dezvoltare durabilă. Încă o dată nu știu cum va merge, bineînțeles vom discuta acolo atât posibilitățile de semnare a acordului, cât și uh, modul în care se va monitoriza capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește protocolul, desigur, depinde de Parlamentul European, după ce obținem acordul Columbiei și Perului, să ia această decizie și sperăm că vom avea suficient timp la dispoziție pentru a evalua protocolul dar în general ne bucurăm de faptul că deja raportorul începe acum discuția și pentru noi acesta este un element foarte pozitiv pentru că până la urmă nu știm cât de rapid vă vom putea uh, transmite acordul finalizat. În ceea ce privește avantajele acordului, la care s-au referit mai mulți deputați, face în momentul de față un studiu în legătură cu impactul acordului asupra Ecuadorului. Nu s-a încheiat încă acest studiu, vom primi primele rezultate chiar înainte de vacanța de vară și ele ne vor pe, și studiul va fi finalizat la începutul toamnei. Deci va fi disponibil în momentul în care protocolul ajunge la Parlament. Ce știm deja? Știm, așa cum s-a și spus, că avantajele GSP Plus vor continua pentru Ecuador care duce la economie anuale la aproximativ 200 de milioane de euro în taxe vamale și acoperă 60% din exporturile Ecuadorului spre Uniunea Europeană. Deci este o parte substanțială. Acestea nu sunt doar importante pentru Ecuador, ci și pentru anumite părți ale industriei europene. Așa cum s-a mai spus, de asemenea, acordul comercial oferă și avantaje suplimentare pentru comerțul cu banane. Așa cum uh, au spus uh, mai mulți deputați, acest acord este dorit de Ecuador, nu doar pentru statutul GSP, ci și pentru coeziunea regiune și între sau cu acordurile comerciale existente. Un, noi putem oferi o stabilitate în acest cadru cu acordul de liber schimb. În legătură cu economia și dezvoltarea durabilă, bineînțeles, acest capitol este esențial pentru evoluția Americii Latine. Ecuadorul a spus deja că este de acord să sprijine uh, capitol privind uh, comerțul și dezvoltarea durabilă. Nu a spus că cere flexibilitate la negocieri și Cred că trebuie să ne bucurăm de voința Ecuadorului de a intra în discuții pe acest subiect. Este foarte importantă implicarea tocmai pentru aplicarea uh, prevederilor uh, acestui acord uh, și el se bazează foarte mult pe cooperarea între țările cu care am semnat acordul și declarațiile pe care le-am primit din Ecuador subliniază importanța pe care o dă protecției mediului și uh, drepturilor uh, popoarelor indigene. Și prin adăugarea acordului la acest acord, cred că vom reuși să identificăm o agendă comună pe toate aceste teme. În plus, um, contribuția societății civile va fi una foarte importantă pentru punerea în aplicare și așteptăm și acolo o contribuție pozitivă din partea Ecuatorului. Și o ultimă observație în legătură cu uh, capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Bineînțeles, uh, acestea nu sunt singurele care completează acordul comercial. Avem de asemenea uh, contacte cu delegația, uh, cu actorii interesați și cu societatea civilă în toate aceste domenii. Pentru a răspunde la unele dintre întrebările dumneavoastră, în legătură cu situația comerțului cu banane, așa cum am spus, acordul reia um, prevederile pe care le avem cu Columbia și Peru, chiar dacă există diferențe în, perioada privind, în ceea ce privește uh, perioada punerii în aplicare. Dar, bineînțeles, în momentul în care Ecuadorul va fi semnat acordul, va beneficia de aceleași avantaje ca și Columbia și Peru. Apoi mi s-a pus o întrebare în legătură cu revizuirea manualului privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Bineînțeles, Comisia, după ce manualul va fi finalizat, va ține cont de el, mai ales în faza de punere în aplicare. Nu am primit solicitări de modificare a a acordului care a fost finalizat înainte de finalizarea manualului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, dar această politică și Serviciul de Acțiune Externă uh, doresc să dezvolte această perspectivă. Și diverse aspecte au apărut, care au apărut în manualul privind comerțul și durabilitatea vor fi luate în discuție ca să vedem ce măsuri putem propune în acest sens. Sunt, rămânem deschiși și putem să studiem uh, aceste posibilități alături de partenerii noștri. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Also mir ist glaube ich nochmal klar geworden, auch Mulțumesc. un lucru mi se pare clar, încă, încă o dată, și anume faptul că trebuie să se înțeleagă clar diferitele etape um, ale punerii în aplicare. Punerea în aplicare este un moment foarte important în cadrul unui uh, acord de liber schimb uh, și vom vedea ce vor face diferitele organe create în cadrul acordului. Și în cazul de sprijin uh, pentru inițiativa Uniunii Europene, noi trebuie să discutăm despre această inițiativă. Parlamentul trebuie să uh, ajute ca să putem să avansăm împreună. Cred că în legătură cu anumite puncte în această, cred că putem, putem face, menționa mai multe puncte în, de acest gen în această rezoluție pentru a răspunde, dau cuvântul domnului Scholz. Așa este, bine ați spus, domnule președinte. Sunt uh, câteva chestiuni ce țin de vereinbaren achten müssen und deshalb implementare. Și tocmai de aceea verpflichtenden Charakter von eingegangenen äh, avem obligația de a parcurge anumiți pași juridici, în primul rând. Atât noi de partea noastră, cât și Ecuadorul de partea sa, dar și Peru și Columbia, ca și uh, ceilalți doi parteneri la acest acord. Iar Uniunea Europeană în ansamblul său este și ea vizată. E o rezoluție a Parlamentului European care trebuie să însoțească întregul demers. Nu știu dacă această rezoluție poate să numească și câteva uh, sarcini pentru părțile interesate de partea noastră, care ar putea rezulta din acest acord. Ce s-ar întâmpla cu calendarul și cu implementarea atunci? Care ar fi realitatea implementării? Sunt lucruri care trebuie avute în vedere Avem discuția de ieri, de exemplu. Am discutat despre Marrakesh, despre cum vom continua în uh, sensul că vrem o ordine comercială multilaterală obligatorie de toate părțile, în așa fel încât să avem dezvoltare economică deschisă tuturor, deci nu doar o parte participantă e vizată, ci mereu sunt două părți. Iar noi ar trebui să privim uh, realitatea în Peru și în Ecuador, uh, ce s-a schimbat, uh, ce s-a mișcat, unde s-au modernizat lucrurile. Avem o realitate a statului cu mai multe popoare, cu respectarea populației indigene, cu toate aceste elemente care se regăsesc trebuie regăsite în legislație, în interesul mediului înconjurător. Găsim așadar să, să deschidem uh, portița pentru noi posibilități. Așa că la rezoluția noastră ar trebui să punctăm exact aceste lucruri. Și sunt uh, foarte curios de cum uh, vor decurge negocierile. Mulțumesc foarte mult! Tensiunea va crește în momentul în care apare proiectul de rezoluție. Adică în ultima ședință dinainte de vacanța parlamentară, în 13 iulie, și va avea loc și dezbaterea. Mulțumesc, trecem la punctul 18, monitoring groups, grupurile de monitorizare. Deci, dincolo de evoluția și dezvoltarea acordurilor comerciale, e importantă monitorizarea implementării, a transpunerii. E un model ceea ce am uh, obținut noi cu grupurile de monitorizare. Congresul cere acum uh, același lucru cu TTIP pentru a însoți acordurile comerciale. Global, noi am fost cei care am dictat standardul și e foarte frumos să se întâmple asta, mai întâi cu Mexicul. Sorin. Thank you, Chair. <clears throat> so yes, we had quite an extraordinary Mulțumesc, domnule președinte. Reuniunea grupului de monitorizare privind Mexicul uh, din mai a fost uh, una deosebită în cadrul vizitei uh, ministrului uh, um, mexican al economiei care se ocupă și de comerț la Bruxelles a venit la o serie de reuniuni, uh, mai ales cu Comisia, s-a întâlnit cu doamna comisar Malmström pentru a discuta despre exercițiul de evaluare care durează de 2 ani de zile deja între Comisie și Mexic pentru a moderniza acordul de liber schimb actual pe care îl avem cu Mexicul. Am um, profitat de prezența sa aici pentru a avea un schimb de opinii foarte sincer în legătură cu ce s-a întâmplat. Um, reuniunea a fost destul de deosebită pentru că în timp ce noi discutam, echipele de negociere erau la comisie și negociau și primeau știri live de la negocieri care aproape au fost terminate în ziua respectivă, dar nu chiar, vor fi finalizate mai târziu. Am profitat deci de prezența ministrului pentru a discuta și relația comercială și politica comercială actuală a Mexicului, care este foarte activă, și pentru a examina reformele recente din Mexic în anumite sectoare cheie ale economiei, care oferă oportunități companiilor europene pentru a fi împotriva actualizării codului. După cum știți, Mexicul negociază în momentul de față alături de Turcia, Jordania și au încheiat recent negocieri cu Alianța Pacificului, adică Chile, Columbia și Peru și uh, doresc să folosească aceste uh, argumente în relația cu noi. Uh, ministrul a spus foarte clar că dorește să negocieze negocierile cu noi pentru a moderniza acordul cât de rapid și din cauza TTIP-ului. Pentru că adevărul este că dacă încheiem acordul TTIP cu Statele Unite, acest lucru ar fi o problemă pentru Mexic și CITA, um, acordul cu Canada, CITA este în curs de ratificare și ne-a spus foarte clar acest lucru că TTIP-ul va avea, uh, va avea consecințe pentru ei și asta a fost o premieră pentru că um, în trecut um, reprezentanții Mexicului nu au spus niciodată clar acest lucru. S-a discutat despre reforma sectorului energiei care a avut loc în Mexic, ne-a vorbit despre programele de achiziții publice pe care urmează să le lanseze Mexicul, care pot fi iarăși un stimulant pentru ca companiile europene să fie mai active în Mexic și am discutat despre reforma sectorului telecomunicațiilor care a permis să se încheie pentru prima dată monopolul istorice a unor operatori în Mexic și în sfârșit sectorul se deschide uh, unor companii care nu sunt mexicane și companiile americane deja profită de această situație. Uh, deci, reuniunea a fost una foarte interesantă și sinceră și vizita ministrului uh, a devenit a fi critică în ceea ce privește finalizarea uh, exercițiului de evaluare, care aproape se terminase, dar până la urmă s-a încheiat săptămâna trecută și acest lucru s-a anunțat formal vinerea trecută la summitul UE Mexic pe 12 iunie. Uh, raportul comun este singurul, uh, care era singurul uh, obstacol în care modernizării acordului nu mai e un obstacol, așa că Comisia își va finaliza evaluarea de impact și apoi va cere foarte rapid uh, mandat uh, pentru negocieri care vor începe la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Mulțumesc! Moment. Aveți observații? Nu? Atunci se pare că s-au făcut progrese. pe calea modernizării sau reformării relației cu Mexicul. Discuții cu Japonia au avut loc pe 12 mai. Negociatorul șef este domnul Petricioni și am primit informații că și acolo s-au făcut progrese și e foarte posibil ca încheierea acordului comercial cu Japonia să aibă loc la sfârșitul anului. Vom vedea. În legătură cu Canada, reuniunea a avut loc pe 3 martie și o alta pe 5 mai cu, parti, cu uh, participarea negociatorului șef pentru, uh, pentru CETA și uh, ambasadorul Canadei în UE și domnul Pediciune, care este negociator șef și cu Canada. Deci, iată, are multe responsabilități. Și pe 15 iunie, adică ieri, a avut loc o nouă reuniune. A participat ceva, cineva de la noi la această reuniune? Nu, deci nu avem informații în legătură cu derularea ei. Este cineva care a fost prezent ieri? Bun. Atunci nu e nimic, nu cred că s-a întâmplat nimic, nimic și din comun. Bun. Atunci trecem la punctul 19. Raportul Comisiei pentru barierele comerciale și de investiție 2015. Și dau cuvântul domnului Surmelis. Yes, thank you very much, Uh, good afternoon to all. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-ați ofer ne oferiți de a vă prezenta a cincea ediție a raportului privind uh, barierele în care a comerțului și investițiilor, raport adoptat de Comisie pe 17 martie și prezentată uh, Consiliul European tot în martie. Ca și în anii precedenți, raportul face mai întâi o prezentare generală a negocierilor actuale uh, în domeniul comerțului și investițiilor, apoi uh, menționează principalele bariere în calea comerțului și investițiilor um, pe care le, le mențin uh, partenerii economici strategici ai UE, adică China, India, Japonia, Mercosurul, în care examinăm mai întâi situația din Brazilia și Argentina, Rusia și Statele Unite. Încă de la începutul um, apariției acestor um, rapoarte am uh, analizat aceste uh, țări și aceste zone geografice. Și o treia parte a raportului este o secțiune care prezintă diferitele strategii ale Uniunii Europene pentru a depăși aceste bariere. Principalul obiectiv al raportului este să obțină conștientizarea la nivel politic al acestor bariere în calea comerțului și investițiilor și importanței de a acționa uh, împreună, uh, în mod concentrat, în mod uh, um, armonizat, pentru a apăra cu toții aceleași priorități legate de accesul la piață. Raportul, bineînțeles, uh, este o parte din, sau este complementar unui raport mai larg pe care îl pregătim de monitorizare um, un alt raport anual care prezintă în mod mai detaliat bar barierele comerciale și de investiții în general în țări terțe. Deci, două rapoarte sunt complementare. Am uh, inclus 28 de cazuri în acest raport și Rusia este prima pe listă cu șapte uh, cazuri de bariere la acces la piață, urmează China cu șase cazuri și apoi urmează India și Brazilia cu patru bariere și apoi urmează Argentina și Statele Unite cu trei cazuri fiecare. Japonia este un caz special pentru că am deschis din nou barierele din raport în, cald, în contextul negocierilor uh, actuale ale uh, raportului de liber schimb, care se justifică de, în contextul barierelor netarifare din Japonia. Știți um, că s-a trimis o listă a barierelor netarifare în decembrie 2013. Deci iată cum se repartizează geografic cazurile în ceea ce privește și eh, eh, ca, ca tip de bariere se regăsesc condiții locale de conținut și probleme legate de drepturile de proprietate intelectuală. În legătură cu condițiile de conțin, locale privind conținutul, un exemplu elocvent eh, sunt taxele discriminatorii și um, subvenționarea producătorilor interni în multe sectoare din Brazilia sau noua lege din Rusie privind localizarea datelor personale, care necesită ca toate datele personale ale cetățenilor ruși să fie stocate și procesate în Rusia. Uh, și asta ne îngrijorează și dintr-o perspectivă sistemică, pentru că alte țări, uh, țări uh, au adoptat sau se gândesc să adopte uh, astfel de condiții. Și uh, în acest sens menționăm măsurile luate de autoritățile chineze în domeniul uh, securității cibernetice. Rămân uh, bariere în Brazilia, China, Statele Unite și Rusia și probleme legate de proprietatea intelectuală în China și Statele Unite. Uh, și e vorba de cazul indicațiilor de origine geografică uh, din Uniunea Europeană, despre care știți foarte bine. Uh, în legătură cu limitările de proprietate, um, restricții se găsesc în Brazilia și China, unde investițiile străine sunt mult restricționate și acest lucru preocupă în continuare, în ciuda aplicării de China a unor reforme, de exemplu, zona pilot de, liber, de comerț liber Shanghai și în ciuda negocierilor uh, cu China pe tema unui acord de investiții. În legătură cu instrumentele pe care le folosește Uniunea Europeană pentru a face față acestor bariere uh, în domeniul comerțului și um, al investițiilor, bineînțeles folosim uh, negocierile acordurilor de liber schimb în curs cu, cei, cu patru din cei șase parteneri strategici, precum și negocierile de investiții în curs cu China. În doilea rând, avem punerea în aplicare și a acordurilor uh, actuale și a strategiei UE pentru accesul la piață. În al treilea rând, folosim uh, procedurile de rezolvare a disputelor din cadrul OMC, dacă e nevoie și a fost nevoie în multe cazuri. Există mai multe cazuri cu Rusia. Trei din cele șapte cazuri sunt cu Rusia și s au dus deja la proceduri de rezolvare a disputelor la OMC. O altă mm, metodă pe care o folosim sunt uh, comisiile OMC. Suntem unii dintre membrii cei mai activi la OMC în uh, comitetul TRIMS și TRIPS și, bineînțeles, avem summiturile multilaterale și bilaterale la care Uniunea Europeană sau anumite state membre participă. Deci, în încheiere, acest raport arată încă o dată că, conțin, că continuă să existe bariere comerciale și de investiții, uh, deseori des de depășit. E nevoie de mai multă determinare și la nivel politic, dar și de o aplicare intensă a strategiei de acces la piață pentru a reuși să îndepărtăm aceste bariere. Aceste eforturi nu pot fi făcute doar de comisie, cu siguranță și statele membre trebuie să se implice prin, la întâlnirile lor la nivel înalt și prin rețeaua lor de ambasade în țările respective. Și aceste eforturi trebuie să implice și Parlamentul European atunci când uh, eurodeputații uh, merg în vizită în aceste țări terțe, unde pot transmite și ei aceste mesaje politice la nivel înalt autorităților acestor țări. Și, bineînțeles, suntem gata să vă oferim orice uh, argumente necesare pentru uh, Um, a face în așa fel încât să îndepărtăm aceste bariere comerciale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, n-a cerut nimeni cuvântul, ba nu, Helmut. Just one question. Would it be possible to get this report? Doar o întrebare. Putem obține acest raport și în formă scrisă? Chiar dacă ați menționat cifrele în toate cazurile, cred că ar fi foarte interesant să îl putem studia în detaliu cred că ar merita o citire mai atentă. Eu cred că a fost transmis, dar îl vom mai, cit, îl vom mai trimite odată pentru uh, a fi sigur că a ajuns la toată lumea. Permiteți-mi să vă adresez trei întrebări. În primul rând, la ultimul forum public al uh, OMC, A avut loc o întâlnire, o reuniune interesantă pe tema barierelor comerciale și s-a constatat că ele, de fapt, au, numărul lor a crescut în ultimii ani. S-a menționat uh, atunci o anumită țară. Aș vrea să vă întreb dacă și dumneavoastră sunteți de aceeași părere. Măsurile care împiedică comerțul și uh, fluxul investițiilor, într-adevăr, uh, au crescut? Există date referitoare la crește, această creștere? Apoi, aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană are de suferit uh, ca urmare a acestei creșteri. Ea afectează în mod special Uniunea Europeană? Și în al treilea rând, Există vreo diferență între barierele comerciale la produsele pentru export, comparativ, față, comparativ cu uh, lanțul de aprovizionare global? Sunt afectate produsele pentru export de aceste bariere? Sau uh, este și mai mare, uh, sunt și mai mari daunele aduse lanțului global de aprovizionare? Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu prima întrebare, Într-adevăr, noi am obținut, am concluzionat uh, că au crescut barierele comerciale. Noi aici am vorbit despre un număr limitat uh, de cazuri, dar raportul nostru, uh, studiul nostru arată că de la un an la altul se adaugă măsuri uh, care restricționează comerțul și care nu sunt compensate de măsurile eliminate de partenerii noștri comerciali. Deci, în general, crește pe zi ce trece numărul de măsuri restrictive care reprezintă obstacole în calea comerțului și acest lucru este o, un motiv de îngrijorare. În contextul crizei economice am început acest exercițiu economic și sperăm că odată ce ies din criză mai multe regiuni din lume vom uh, vedea o tendință de scădere. Din păcate până acum ea nu a apărut. Se pare că odată ce este adoptată o măsură rămâne în picioare în țara care a introdusă. Acum, dacă este afectată mai mult Uniunea Europeană de aceste măsuri, dacă ea este afectată negativ mai mult decât uh, alte zone. Majoritatea măsuri nu sunt adopt, măsurilor nu sunt adoptate cu intenția de a discrimina. Nu se adresează Uniunii Europene în general, dar pentru că Uniunea Europeană este un partener comercial important pentru uh, multe state, precum uh, vecinul nostru mare de la Est, care introduce multe măsuri restrictive comerciale, într-adevăr, efectul este mai mare asupra Uniunii Europene decât uh, asupra altor parteneri ai uh, acelui stat. În al treilea rând, observația legată de restricțiile la export. În mai multe rânduri am văzut uh, că au fost introduse mai multe restricții la export Lucru îngrijorător, bineînțeles, pentru că reflectă un fel de naționalism. Anumite state doresc să își folosească materiile prime pentru propria lor industrie uh, internă de procesare. Noi încercăm să disciplinăm uh, restricțiile la export și să evităm uh, taxele de export ale altor state. Rezultatele uh, cu adevărat satisfăcătoare sunt greu de obținut, pentru că mm, nu avem o poziție foarte tare în ceea ce privește um, reguli introduse de alte state. Încercăm totuși să obținem rezultate cât mai ambițioase. Pentru noi acest lucru reprezintă o prioritate nu doar în uh, negocierile bilaterale pe care le purtăm, dar și în negocierile pentru uh, aderarea la OMC și negocierile pe care le purtăm prin, și le avem în vedere prin strategia noastră de acces pe piețe. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare care este foarte utilă pentru uh, lucrările noastre de la, din uh, comisie. Mulțumesc. Punctul 20, uh, dragi colegi, a fost um, amânat, iar punctul 6, care ar fi trebuit să înlocuiască punctul 20, a fost și el amânat. Pe 29 iunie vom avea uh, o discuție pe tema Uniunii Energetice și ajung acum la punctul 21, diverse. Sunt, avem ceva la diverse? Se pare că nu. Următoarea noastră reuniune, după cum v-am spus, va fi pe 29 iunie anul curent. Vă mulțumesc și aveți o săptămână, să aveți o săptămână bună.